I have told you I have my opinion, which I think is for to say. Ja, liebe Kolleginnen und Stimate colegi, stimați colegi, declar deschisă ședința de astăzi a Comisiei de Control Bugetar. Ați primit ordinea de zi pentru ședință, aveți propuneri de modificare? Nu e cazul atunci considerăm că a fost adoptată ordinea de zi. Vreau să anunț că ședința este publică și că există interpretare corespunzătoare. Mulțumesc pentru interpretare. Ședința noastră se transmite și pe internet. Și Acum vă propun să trecem la punctul 3 al ordinii de zi, adoptarea procesului verbal al reuniunilor din 9 ianuarie, 21 ianuarie, 22 ianuarie și 23 ianuarie. Există propuneri de modificare? Constat că nu e cazul. Atunci și aceste procese verbale sunt considerate a fi adoptate. Și putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre audierea membrului Curții Europene de Conturi. Raportarea noastră este Ines Ayala Sender și îl salut pe candidatul propus de către guvernul federal austriac, Oscar Herici, spun bun venit. Domnule Herici, am spus uh, cu cât uh, este mai mare sala, cu atât uh, este mai mic numărul deputaților participați. Iar dacă eu vreodată voi scrie o carte legată de observațiile mele, cred că acesta ar fi una din regulile care s-au verificat în practică. Dar chiar dacă acum colegii mei sunt mai Ă, răzleți așezați în sală, cred că vom putea avea totuși o dezbatere la sfârșit. Noi v-am adresat o serie de întrebări în scris, dumneavoastră ați răspuns la aceste întrebări și vă rog să luați cuvântul pentru ca după aceea să putem continua cu dezbaterea noastră. Bun venit încă o dată, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membrii ai ă, Comisiei, Aș dori să încep uh, prezentarea mea personală în engleză, dar după aceea să răspund la întrebări în limba mea maternă germană, pentru a răspunde cât mai uh, clar la ele. Vă mulțumesc pentru ocazia de a mă putea prezenta în Comisia pentru Control Bugetar, bugetar în legătură cu numirea mea ca membru al Curții Europene de Conturi. Primul meu subiect în prezentarea mea. Vreau să mă refer la experiența mea de auditare. Am lucrat mai mult de 22 de ani la Curtea Europeană de Conturi și am uh, participat la peste 100 de auditori atât în ce privește administrația de stat, federală, în domeniul energiei, transportului, mediului înconjurător, agriculturii, cercetării. Uh, subsidii economice și de asemenea um, ocuparea uh, forței de muncă, cât și în mari întreprinderi, uh, cum sunt Banca Națională a Austriei sau Radiotelevisiunea austriacă. În cadrul uh, acestei activități de auditare, uh, aș vrea să mă refer la cele pe care le-am condus din domeniul uh, finanțelor publice, mm, managementului investițiilor și managementului riscului. Pentru mine, obiectivul a fost nu doar să fac o analiză critică, ci și să propun măsuri de îmbunătățire a activității viitoare care uh, decurgeau din analiza făcută, astfel încât banii contribuabilului să fie uh, administrați cât mai corect. Unul din obiectivele mele centrale uh, ca viitor membru al Curții Europene de Conturi, cred că se va derula asemănător. My second point, în al doilea rând, aș vrea să mă refer și la uh, managementul financiar la nivelul Uniunii Europene. Eu am fost șef de secție la departamentul privind uh, fondurile europene și, ca atare, am fost implicat în problematica specifică a fondurilor europene. În cadrul eforturilor mele, cred că am putut să aduc o contribuție semnificativă da, ce privește managementul financiar calitativ al banilor europeni în Austria, în baza managementului uh, partajat, uh, susținând uh, eficacitatea activității Curții Europene de Conturi în felul acesta prin auditările care s-au efectuat în Austria. În ce privește supervizarea politică eh, a fondurilor europene, eh, am colaborat cu activitățile eh, membrilor Curții Europene de Conturi, care a oferit o dimensiune specială provocărilor cărora noi trebuia să le facem față. Și eu cred că Ă, acest tip de cooperare va putea să valorifice și viitoarea mea activitate ca membru al Curții Europene de Conturi. Ca atare, după părerea mea, Curtea Europeană de Conturi ar trebui să-și îndrepte atenția decisiv asupra ă, mai, un număr, unui număr mai mare de auditări de performanță. Pentru că în rezultatele pot să ducă la utilizarea eficace a fondurilor publice. Ca rezultat, politicienii, cum sunt membrii Parlamentului European și membrii Comisiei de Control Bugetar, pe de o parte, ar putea pe viitor să poată să furnizeze date clare privind eficacitatea utilizării fondurilor europene și, pe de altă parte, pot să facă recomandări uh, viabile pentru sporirea acestei eficacități. Deci, în colaborare cu parlamentele uh, naționale, cred că voi putea acționa în acest sens. Mai există și un alt capitol al prezentării mele eh, referitor la independență. Membrii Curții Europene de Conturi trebuie să eh, desfășoare o activitate exemplară care să se bazeze pe imparțialitate, pe integritate, astfel încât să promoveze încrederea publicului în profesionalismul activității membrilor Curții Europene de Conturi. În concordanță cu uh, principiile de bază acceptate pe plan internațional în toate funcțiile pe care le-am desfășurat, am acționat în baza unei convingeri uh, intime că uh, trebuie să demonstrez în calitate de auditor imparțialitate față de subiectele uh, sensibile. Ca atare, eu mă consider un, uh, o persoană numită, dar independentă, care a fost selectată în baza competențelor pe care le-a dobândit în activitatea de auditare publică. Deci, uh, Cariera mea profesională s-a axat pe uh, activități de audit vis-a-vis -vis de administrația publică și eu cred că uh, voi putea, pe plan european, să continui acest tip de activitate pentru a putea să facilitez uh, o cooperare mai strânsă între Curtea Europeană de Conturi și Parlamentul European și, în mod special, cu Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Herici, pentru această prezentare și uh, îi dau cuvântul acum raportoarei înainte de a da cuvântul și reprezentanților grupurilor politice. Ines, Ines Ariala Sender, aveți cuvântul. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit domnului Herici ca, ca și candidat austriac la postul de auditor la Curtea de Conturi. curiculum curriculul său este ex- exemplar și dă dovadă de experiența sa și capacitățile sale în ceea ce privește auditul, în special experiența sa ca auditor, însă mă interesează și capacitatea sa de a evalua și de a dialoga continuu cu Parlamentul austriac, care, pentru că vorbim aici despre Parlamentul federal și parlamentele locale, um, unde se pot uh, îmbunătăți lucrurile în aspecte delicate. Aș dori să vă pun două întrebări. În răspunsurile dumneavoastră spuneți ceva ceea ce nouă, ce nouă ni se pare foarte important. Puneți posibilitatea unei relații între programul Curții de Conturi și programul politic al unui parlament. Lucru care ne interesează pentru a evita cazuri de ineficiență. Pentru că uneori s-a întâmplat că anumite avize ale curții de conturi ne ajung târziu sau nu reflectă interesul politic imediat al Parlamentului, care avea nevoie urgent de un aviz. Așadar, aș dori să cunosc opinia dumneavoastră în legătură cu capacitatea Curții de Conturi, în ce fel vedeți această capacitate de a lucra în contact cu actualitatea politică și cu, și cu necesitățile curente ale puterii legislative? În, an, în al doilea rând, aveți o mare experiență în Curtea de Conturi din Austria, dar și uh, veți avea experiență în Curtea de Conturi Europeană și aș dori să vă întreb. În momentul de față există o dezbatere în legătură cu dacă cooperarea care se intensifică, am văzut uh, un mecanism mm, de apărare a băncilor, este nevoie așadar de o cooperare mai strânsă între, între curțile de conturi naționale și Curtea de Conturi Europeană. Apare dezbaterea. Unii sunt uh, de acord că Curtea de Conturi Europeană trebuie să fie o instituție consolidată cu care să coopereze toate celelalte instituții și sunt alții care își doresc o formulă uh, mai colegială de, or, a unei rețele de curți de conturi naționale care într-un fel ar lăsa pe din afara Curtea de Conturi Europeană cum vedeți lucrurile uh, din răspunsurile dumneavoastră din chestionar. Aș înțelege că dumneavoastră ați susține consolidarea Curții de Conturi Europene. Mai menționați costurile, de, costurile aferente controalelor v-ați gândit la acest lucru în contextul responsabilităților dumneavoastră la Curtea de Conturi din Austria, pentru că uneori, pentru că mm, bugetul european este din ce în ce mai limitat, limitat și în același timp uh, activitățile de control devin mai complexe și mai costisitoare. Cum vedeți găsirea unui echilibru între un control bun până la ultimul cent și uh, un control care să fie și eficient și care să nu coste mai mult decât trebuie. În ceea ce privește participarea dumneavoastră la mecanismul de control al băncilor și mecanismul de salvare și, ca să spunem așa, poziția ulterioară a noului mecanism, Dumneavoastră spuneți că este important acest uh, Consiliu de Auditori, însă există o problemă. Persoana care va reprezenta Curtea de Conturi la acest mecanism nu are o uh, responsabilitate nici în fața Curții de Conturi Europeană și nici în fața Parlamentului European. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră, pentru că noi am dori ca prezența uh, curții de conturi să nu fie cu individual, ci să fie o prezență reprezentativă și să fie o persoană care să răspunde și în fața Parlamentului. Și în final aș dori de asemenea să pun problema unui raport al Curții de Conturi din Austria care a durat de 10 luni pentru a fi redactat și aș dori să vă întreb cum găsiți echilibrul între resursele umane și eficiența controlelor, pentru că noi avem un, o curte de conturi în care îi refuzăm resurse umane, dar în schimb îi cerem o eficiență mai mare. Cum uh, vă poate ajuta uh, experiența din tribunalul austriac, din Curtea de Conturi austriacă în acest sens? Äh, Mulțumesc, doamnă Ines Ayala Sender. Propun să adresăm și alte întrebări, iar acum o invit pe doamna Inge Gresle să ia cuvântul. Mulțumesc. Mă bucur că avem un candidat care uh, se poate baza pe o bună experiență în cadrul unei curs de conturi naționale, ar fi bine dacă ne am spune cum vedeți dumneavoastră prioritățile colaborării între Parlamentul European și Curtea Europeană de Conturi, pentru că dumneavoastră cunoașteți deocamdată o asemenea colaborare pe plan național. Uh, Puteți să ne dați și un sfat unde putem noi să ne intensificăm activitatea și unde putem conta pe sprijinul dumneavoastră pentru ca membrii Curții Europene de Conturi să vină cu o activitate mai utilă pentru noi, pentru că uh, noi uneori uh, avem motive să fim critici, nu există întotdeauna transparență legată de activitatea Curții Europene de Conturi, pentru că există unele proceduri interne birocratice care eh, pentru noi creează dificultăți. După aceea, dumneavoastră, eh, sigur că ați avut ocazia să vă întâlniți cu colegii de la Curtea Europeană de Conturi. Care era eh, impresia eh, în, Austria, la Curtea Federală Austriacă, despre colegii de la Curtea Europeană de Conturi? Nu zâmbiți? președintele nu știu dacă doriți să auziți o versiune oficială sau una neoficială dar candidatul va putea să răspundă. domnul geier domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că um, S-a vorbit despre experiența impresionată a candidatului la Curtea Europeană de Conturi. Am câteva întrebări de ordin general. Un eveniment anual important în acest Parlament este prezentarea uh, raportului anual al uh, Curții Europene de Conturi și Um, noi în fiecare an analizăm un procentaj care este inclus în acest raport despre rata de eroare a utilizării uh, fondurilor europene și uh, noi din ne uh, dorim ca declarația de asigurare pozitivă Uh, să fie convingătoare doar când rata erorilor este mai mică de 2%, dar în ultimii ani nu am reușit să ajungem la acest procentaj de 2%. Oare candidatul consideră că acest procentaj de 2% este unul realist? în ce privește implementarea bugetului din Austria, uh, cum stăm cu declarația mm, asiguratorie? Deci, uh, noi Uh, avem uh, din acest punct de vedere așteptări realiste și uh, în ce privește relația costuri beneficii am citit răspunsul pe care dumneavoastră ni l-ați dat în scris și vă întreb dacă în, prin modul în care se operează în clipa de față se poate atinge acest procentaj de um, o rată a erorilor mai mică de 2%. Noi credem, în ce privește managementul partajat, că există o lipsă de responsabilitate la nivelul statelor membre. Uh, încă nu se înțelege exact ce au de făcut și cum pot să acționeze cât mai responsabil. Din acest motiv, Parlamentul insistă la niște declarații anuale, la un nivel politic adecvat al statelor membre, care să ne spună dacă banii au fost bine uh, folosiți sau nu. Există multe obiecții în clipa de față mai, față de această cerință a Parlamentului, mai ales din partea statelor care au o structură federală. Și uh, întrebarea mea este dacă, în cazul Austriei, candidatul nostru crede că este posibil ca atunci când statele membre vor face acea declarație să se refere și la aceste aspecte, putem să cerem o asemenea declarație sau nu? Mulțumesc, Dimata Andreas, în următoarea intervenție. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vă felicit pentru faptul că aveți o experiență uh, care se pliază bine pe ce ne dorim. Nu e ceva ce vedem foarte des aici. E foarte important să avem oameni care au experiența de care e nevoie pentru a fi membri în Curtea de Conturi dacă ne dorim să îmbunătățim aspectele financiare în Uniunea Europeană. Ați făcut trimitere la faptul că vă interesează nu doar să spunem corectitudinea cheltuielilor, ci și mai mult că vă interesează care sunt beneficiile sau, să spunem, succesul programelor care sunt făcute pe baza banilor contribuabililor. Probabil că sunteți conștient de faptul că Curtea de Conturi nu a făcut o declarație astfel încât să explice care este legalitatea cheltuielor în Uniunea Europeană în ultimii 19 ani faptul că nu reușesc să facă o treabă bună în ceea ce privește legalitatea. Ce vă spune dumneavoastră? Cum se poate face acest salt astfel încât să putem să evaluăm efic eficiența programelor? Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna sunt domnul Ehrenhausen are cuvântul. Mulțumesc! Cred că eu voi pune întrebările incomode în această comisie. Independența este foarte importantă și este un lucru care e cerut. Au existat anumite rapoarte în presa din Austria și sunt sigur că ați auzit deja de ele, dar probabil voi face un rezumat scurt pentru colegii din sală să știe despre ce vorbim. Mihail Spindlecker, care e Uh, șeful de partid din partea conservatorilor în Austria și este ministru de finanțe în Austria. Acum este foarte criticat chiar la el acasă. Acum îi e teamă că după alegerile europene, care ar putea să meargă foarte rău pentru partidul său, și astfel el își va pierde poziția pe care o ocupă. Așa că își dorește, sau așa ne spune presa, să îl aibă pe, să ca astfel încât și soția sa să aibă un post să facă anumite schimbări. Se pare că există discuții astfel încât soția acestuia să înceapă să lucreze în cabinetul său. Sunt lucruri care apar în presă și cred că anumite persoane de aici, probabil din Germania, se gândesc că totul e puțin întunecat, dar oricine e atent puțin la politica din Austria știe foarte bine cum funcționează prieteniile acolo. Și de aceea aș avea niște întrebări pentru dumneavoastră, probabil le puteți nota, sunt patru, ca să nu scăpați niciuna. E adevărat că sunteți prieten cu domnul ministru de finanțe, domnul Spindlecker, și dacă nu, atunci probabil că ne puteți spune ceva despre funcția de control pe care ați putea avea din noua poziție. Apoi, ne puteți spune că nu va fi angajată în cabinet soția domnului ministru? Nu a existat nicio audiere a dumneavoastră în comisiile înalte în Austria? Și apoi adevărat că nu sunt niciun fel de alți candidați pentru acest post. Cunoașteți vreun alt candidat pentru funcția pe care doriți să o ocupați? Cam atât din partea mea. Mulțumesc! Da, o serie întreagă de întrebări. Îl mai aveam și pe domnul Bergman pe lista de vorbitori, dar propun să ascultăm întâi răspunsurile și după aceea să continuăm cu întrebările. Ba nu, domnule Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să vă întreb... Auditors, does it do performance audits? În Curtea de Conturi Austriacă faceți o serie de audituri în legătură cu eficiența politicilor guvernamentale din Austria și sigur cunoașteți că Curtea de Conturi Europeană a primit o solicitare din partea Parlamentului European să facă audituri de performanță pe lângă cele financiare și mie mi se pare că nu este o sarcină foarte ușoară pentru Curtea de Conturi în acest domeniu. Și mă întreb ce mă întreb ce părere aveți, de ce ar avea nevoie de Curtea de Conturi pentru a-și îndeplini uh, sarcina în mod satisfăcător. Care este analiza dumneavoastră a problemei? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, aveți o serie întreagă de întrebări. Încă pe scurt, încă o scurtă întrebare și apoi trecem la răspunsuri. Vreau să-i spun domnului Ehrenhauser că eu cunosc cu, alt, cu totul altfel povestea față de ce a apărut în presa din Austria. Eu cred că sunt niște zvonuri. Știu povestea cu soția acestui domn Spindel în felul următor. ei trebuia să se retragă din poziția sa din Curtea de Conturi din Austria. Ceva nu e în regulă cu toate aceste zvonuri. Aș dori să mă distanțez de ele. Dacă doriți, puteți lua poziție în legătură cu ele. Să vedem care este și poziția austriacă. Mulțumim! Nu credeam că reuniunea noastră de astăzi va fi atât de interesantă. Aștept cu nerăbdare întrebări, răspunsurile dumneavoastră, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membrii ai comisiei, Ah, mi-ați pus foarte multe întrebări, nu mi-ați făcut treaba deloc mai ușoară și voi încerca să vă răspund. Să începem cu începutul, cu întrebările doamnei raportor în ceea ce privește programul Curții de Conturi și programul politic al Parlamentelor. Cred că e aici foarte important să pornim de la următoarea premisă. Curțile de conturi, în general, și Curtea Europeană de Conturi au o sarcină de îndeplinit. Aceste, această sarcină este bine reglementată în tratatele europene. Parlamentul și Consiliul sunt cei care trebuie să sprijine Curtea de Conturi în ceea ce privește bugetul. trebuie să ținem cont de obiectivele politice. Pe acestea trebuie să ne bazăm. Noi am spus că nu facem politică, nu venim cu hotărâri politice, ci trebuie să ne folosim ca ghidare de deciziile politice luate și cred că așa ceva putem să facem foarte bine. În primul rând, aceste obiective trebuie să fie definite. Dacă acestea nu există, atunci noi suntem cei care am făcut anumite praguri de comparație. În Austria am făcut acest lucru sau putem să facem niște comparații cu ceea ce se întâmplă în străinătate, să vedem cum se poate acționa cel mai bine pentru a obține cele mai bune performanțe. Apoi intervine și factorul de timp. E foarte important la examinări, la rapoarte, bineînțeles pe lângă calitatea rapoartelor care este neapărat necesară, ca totul să fie și actual. Nu are niciun sens ca rapoartele să vină mai târziu și exact acest lucru vă interesează pe dumneavoastră, ca rapoartele să vină după ce hotările au fost deja luate. Și am spus și în răspunsurile mele scrise. Am făcut examinarea pieței financiare și am făcut niște recomandări în ceea ce privește controlul băncilor, asigurările și așa mai departe în Austria. Am făcut o serie de recomandări foarte importante. Obiectivul nostru a fost, de fapt, următorul, să fim cât mai rapid și să ținem cont de ceea ce se întâmplă. Într-o lună și jumătate am făcut acest raport, apoi l-am prezentat Consiliului Național din Austria. Am făcut niște modele care au fost baza pentru guvern, pentru schimbarea legislației. Și cred că așa, aceasta este o situație ideală. Trebuie să încercăm să venim cu calitate, cu niște recomandări care într-adevăr să ajute, dar care să fie bine, să țină cont de momentul din timp. Apoi, în legătură cu băncile, colaborarea cu autoritățile de control și curtea de conturi, să existe o rețea în acest sens. Și apoi și controlul costurilor. Ați vorbit și despre acesta. În ceea ce privește controlul și colaborarea, în linii mari pot să spun că eu sunt convins de faptul că controlul financiar, finanțelor publice, e ceva foarte important. Avem nevoie de o rețea foarte bună în ceea ce privește controlul financiar. E nevoie și de un nivel supranațional, la nivelul Uniunii Europene, apoi la nivel statal și apoi la nivel regional. Trebuie din nou să punem în discuție și eficiența și a instituțiilor controlate de noi. Prin intermediul resurselor pe care le avem, trebuie să obținem rezultate cât mai bune. Există destule domenii în care se pot face îmbunătățiri. Și am mai vorbit pe parcursul răspunsilor mele despre unul sau celălalt. Un scop ar putea fi mecanismul de stabilitate european. E important pentru colaborarea despre care ați amintit. Știm că vorbim aici despre o organizație care are nevoie de sprijin și care este legată de criza financiară și economică. Vorbim de 700 de miliarde de euro care intră în joc. Aceste mijloace financiare trebuie să vină de la statele membre, nu vin de altundeva, sunt banii contribuabililor din statele membre. Așa ceva nu era prevăzut inițial în tratant. Era vorba doar de un um, control extern destul de îngrădit. Apoi a venit o inițiativă din partea Curții de Conturi din Germania, și am fost și șef de delegație în Germania în acel moment și de aceea am prezentat acest fapt pe larg în răspunsurile mele. Acolo am avut multe discuții și am tot îmbunătățit documentele astfel încât să avem un control financiar prin care să existe un Consiliu de Auditori unde să existe cinci membri, doi din partea statelor membre și unul din partea Curții Europene de Conturi. Nu înseamnă că am ajuns la obiectivul principal, astfel știm că mai există deficite. Rapoartele pe care le, afece, le face acest Consiliu nu sunt prezentate și Parlamentului. Însă ei ar trebui să prezinte mai departe acest raport și Parlamentului European. Rezultatul la care am ajuns nu e unul mulțumitor, însă am pornit de la zero, am ajuns la un rezultat destul de bun și cred că cu toții trebuie să depunem eforturi ca să îmbunătățim acest fapt. Pentru un control mai bun trebuie să ne gândim și la eficiența și intensitatea controlului, dar mai ales la costuri. Sunt absolut convins că nu are niciun rost să tot creștem costurile, să tot facem tot mai multe verificări când vorbim de domenii în care avem deja standarde foarte înalte. Cu siguranță cunoașteți această curbă pe care rata de eroare este deja mică și apoi în ultima parte a ei acolo există costurile foarte mari care apar atunci când dorim să, înlăturim, să înlăturăm absolut toate erorile. Trebuie să avem o relație echilibrată în ceea ce privește folosirea costurilor și să ajungem la un echilibru. Trebuie să vedem de la caz la caz să facem diferențe. Și toate acestea au legătură cu a treia întrebare și anume un control îmbunătățit despre care ne vorbeați. Eu cred că așa ceva nu e neapărat necesar. În ceea ce privește verificarea, în primul rând, sistemul trebuie să fie controlat, să fie făcute teste de funcționare, să vedem dacă există reguli clare, dacă există instrumente de control în vigoare dacă există transparență suficientă, astfel încât să fie asigurată și responsabilitatea. Acestea sunt domenii importante. Când constatăm că există anumite deficite. Atunci e foarte important să mai coborâm un nivel și să facem un control mai puternic în ceea ce privește lipsurile și ce măsuri trebuie să fie luate pentru ca acestea să fie înlăturate. Dar așa cum apar și în rata de eroare definite, nu se poate să, să, să fie controlat fiecare muncitor, un examinator să aibă un alt examinator și așa mai departe. Și aici e foarte important să ținem cont de sistemele și regulile care există. Apoi, doamnă raportor, în legătură cu faptul că Reprezentantul Curții Europene de Conturi are responsabilități față de Parlamentul European. Înțeleg foarte bine abordarea dumneavoastră, trebuie să vină să spună aici ce se întâmplă, însă în cadrul mecanismului de stabilitate european lucrurile stau altfel. El are această funcție și apoi trebuie să se vadă cum, sub ce formă va ajunge la Parlament. Încă lucrurile nu sunt clare, dar sper că putem să reîncepem negocierile cu statele membre astfel încât să ajungem la îmbunătățiri. A mai existat o întrebare în legătură cu resursele umane și eficiența. Bineînțeles că ne-am pus această întrebare și în cadrul Curții de Conturi Austriece, Structura organizațională din Austria ne arată următoarele. La, la 3-4 ani ne regândim structura. De exemplu, avem, am avut reprezentanți care se ocupau doar de agricultură. Odată cu consolidarea instrumentelor financiare europene, Acestea au ajuns sub competența acestui departament. Avem un departament privind finanțele europene care e foarte important pentru noi. Subiectele europene ajungeau astfel în parlamente și vorbeam despre o îmbunătățire a acestora. Știți că primim de la Parlament uh, mandate noi în cadrul Curții, Euro- Curții de Conturi. Suntem conștienți de acestea. Am primit o temă nouă în ceea ce privește verificarea comunităților. Avem foarte multe comunități în domeniul nostru de responsabilitate. Am reușit să coborâm numărul de locuitori pentru comunități la 10.000 pe care le verificăm sunt foarte multe. De la 20 și ceva avem acum peste 70 de, de domenii de responsabilitate. Probabil ați văzut și în CV-ul meu că timp de șapte ani m-am ocupat de revizuirea documentelor interne din Curtea, Europeană de, din Curtea de Conturi Austriacă și ne-am ocupat de asemenea subiecte. Am făcut o analiză în cadrul organizației în ceea ce privește rezultatele verificărilor, astfel încât să fim mai rapizi și mai în concordanță cu timpurile. Acea a fost, aceasta a fost linia pe care am încercat să o urmăm. Cred că acestea au fost întrebările dumneavoastră. Doamnă Gresle, m-ați întrebat în legătură cu prioritățile colaborării între Parlamentul European și Curtea de Conturi Europeană, cum pot fi acestea îmbunătățite. E o întrebare la care m-am gândit și pe care am amintit-o și în prezentarea mea, și anume că e nevoie de mai multe auditori de performanță. Noi, în Austria, avem audituri, asemenea auditori pe ordinea noastră de zi, Noi, în Austria, în cadrul Curții de Conturi Austriece, Ne bazăm pe și pe declarația financiară de sfârșit de an a Ministerului de Finanțe și altor ministere, dar noi suntem cei care facem un raport. Noi comentăm ceea ce s-a întâmplat cu modificările făcute. Noi suntem cei care analizăm hotărârile politice care au fost luate și ce fel de efecte au avut acestea. Noi comentăm și analizăm și situația datoriilor în Austria și a domeniilor speciale de, politi- de politică, cum ar fi cele legate de pensii, sănătate, aspecte sociale și așa mai departe. E o altă poziție față de cea din Curtea Europeană de Conturi. Apoi mai facem controle și sub altă formă. Nu e nevoie neapărat de o declarație asigură, de asigurătoare. Atunci când există lipsuri, avem o anumită procedură. Ministerele trebuie să reușească să elimine aceste viduri. Avem o poziție puternică, putem să influențăm foarte bine totul, astfel încât totul să fie contabilizat așa cum trebuie. Ce vreau să spun? Cum vă putem ajuta în munca dumneavoastră? Dacă Așteptați acest document la sfârșit de an din partea Curții Europene de Conturi. Acesta este un document foarte important care apare în tratate și care cred că este bine făcut de Curtea Europeană de Conturi. E de o calitate mare. Însă ne putem gândi și eu mă voi gândi dacă aceste audituri de, care de conformitate sunt făcute, nu ar trebui să, se să fie făcute altfel. De exemplu, dacă se verifică o anumită sumă, dacă totul a fost făcut așa cum trebuie, dacă se regăsește în declarația de sfârșit de an, pentru aceasta e nevoie de o declarație, de, o, de un audit de conformitate. Dumneavoastră nu puteți face acestea pentru că nu știți de unde s-a început, dacă au, s-au făcut s-au creat noi locuri de muncă, cum au fost controlate toate costurile și care sunt consecințele cheltuielilor făcute. Și aici cred că poate fi îmbunătățită situația. Vorbim de o schimbare de direcție, mai mult spre audituri de performanță, păstrând calitatea și exemplele bune care există deja. Cred că prin această schimbare de direcție și calitatea muncii dumneavoastră ar fi îmbunătățită. Care o experiență bună pe care am avut-o totdeauna la Curtea de Conturi e următoarea, pentru că în cadrul controlelor se pot descoperi puncte critice. Acesta este un scop de al meu. Nu există niciun punct important, un punct critic, fără recomandări examinatorii, cei care verifică, ating niște puncte importante și apoi sunt întrebați, vor fi întrebați de mine ce se poate face aici, cum se poate rezolva problema. Cei care fac controle nu pot să știe totul, însă se pot gândi, pot să găsească moduri prin care fondurile pot fi cheltuite mai eficient. Și bineînțeles aici intervine și calitatea și aici trebuie să ne gândim în programul de lucru care a fost publicat ce fel de auditor de performanță trebuie să facă curtea de conturi, când, dacă sunt suficiente, dacă trebuie să fie mai multe. Și aici eu aș pune accentul puțin altundeva. Nu cantitatea e cea care decide, ci calitatea, conținutul rapoartelor, a ceea ce primiți dumneavoastră pe masă și apoi recomandările care vă sunt făcute, astfel încât munca dumneavoastră să devină mai eficientă în ceea ce privește Curtea de Conturi austriacă și ce se întâmplă acolo. Mi-e destul de greu să vă răspund, noi avem o colaborare foarte bună. Noi, cei de la Curtea de Conturi Austriacă, cu cei de la Curtea de Conturi Europeană. Fiecare control pentru care suntem răspunzători e însoțită de noi. Un controlor din partea noastră e întotdeauna prezent la fața locului. Noi suntem modul prin care lucrează. Curtea de Conturi. Apoi, dacă e o, un subiect interesant pentru noi, facem un control special al nostru și raportăm cu în legătură cu ceea ce se petrece la Curtea Europeană de Conturi. Pot să vă spun că munca pe care o facem are o calitate foarte bună. Ce mai e important și a fost menționat de mai multe ori. Nu trebuie doar să verificăm ce fac colegii noștri la Curtea Europeană de Conturi, ci trebuie să vedem ce fel de subiecte îi preocupă. Mă gândesc la două, trei exemple la care am făcut controle de două, trei zile și care au fost mai apoi verificate și la nivelul beneficiarilor. de exemplu în ceea ce privește fondurile agricole, proiectele LEADER. Pentru acestea am făcut controle bine țintite. Acum facem un control al rapoartelor financiare. Cred că și acestea sunt foarte importante și pentru bilanțul de la sfârșit de an. Așa că noi ne-am hotărât să facem un control în acest sens și apoi să elaborăm un raport. Așa că pot să vă spun că noi suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Curtea Europeană de Conturi, din Aust- noi cei din Austria, și avem relații foarte bune cu Curtea de Conturi Europeană. Există foarte multe cer- cercuri de lucru în care colaborăm, am amintit deja de Mecanismul European de Stabilitate, uh, și încercăm să ne implicăm cât de mult. În ce privește rata erorilor, dacă 2% înseamnă mult sau puțin, este o întrebare dificilă Sigur că și Parlamentul trebuie să trateze, de fapt, răspunsul la această întrebare, pentru că nu există o regulă de aur. Știm că 2 până la 5% ar fi un procentaj acceptabil conform unor standarde internaționale. Și noi, în Austria, am stabilit un prag. Dar trebuie analizat uh, din două puncte de vedere acest prag. Cum uh, aplic controlul uh, care este obiectivul controlului, modul în care banii sunt finanțați, dar uh, mă axez pe acele fonduri care sunt esențiale, care nu au efecte după aceea 100% asupra rezultatelor bugetare. Vă dau un exemplu. Dacă eu constat că pe un document semnăturile uh, nu sunt uh, complete, uh, sau ă, dacă eu constat că o licitație nu a fost făcută corect, aceste două chestiuni au un impact diferit, sunt de uh, importanță diferită. Ca atare, e greu să ne pronunțăm legat de acest prag de 2%, că e mult sau puțin. În ce privește administrarea, responsabilitatea partajată a fondurilor, trebuie să încercăm să creăm garanții uh, dar eu cred că nu trebuie să complicăm birocratic lucrurile, ci trebuie să analizăm lucrurile acolo unde uh, sunt cheltuiți banii. Și în momentul acela, pentru că dacă faci atunci o verificare corectă și la timp, uh, asta te scutește de o verificare foarte birocratizată ulterioară. Deci, noi credem că declarații suplimentare, care după aceea la rândul lor trebuie să fie verificate, nu duc neapărat la atingerea obiectivului. Și aici trebuie să gospodărești, de fapt, având în vedere eficacitatea, inclusiv în ce privește cheltuielile legate de controle. În ce privește următoarea întrebare, Curtea Europeană de Conturi uh, nu știu dacă uh, are probleme doar legate de conformitate. Cred că mai degrabă ar trebui să ne axăm pe eficacitate un aspect nu le exclude pe celălalt, iar auditorii sunt pregătiți uh, pentru ambele aspecte, analiza de conformitate și analiza de eficacitate. Se lucrează cu instrumentar diferit, dar uh, până la urmă trebuie să existe un control echilibrat. Dacă verificăm conformitatea, dacă apar probleme care au un efect asupra economiei, este nevoie de o verificare suplimentară. Iar dacă ă, analizezi eficacitatea economică și constați că sunt ă, probleme, atunci poți să uh, faci și un control de conformitate. Lucrurile sunt poate complementare și de aceea spun trebuie să fie un echilibru între cele două tipuri de analiză. Mă întrebați dacă sunt un prieten al domnului Spindelecker? Îl cunosc pe domnul Spindelecker, l-am întâlnit de două ori în viață. Odată la o întâlnire publică la care au participat peste 300 de persoane și cu acea ocazie, când a dat mâna cu toată lumea, um, i-am fost prezentat și eu ca membru al Curții de Conturi, am schimbat câteva cuvinte absolut banale, nici nu mai rețin uh, ce am spus. Iar cea de-a doua oară uh, ne-am întâlnit cu el la aeroport, uh, soția lui era o colaboratoare a mea și eu mă întorceam de la Bonn, vorbeam despre mecanismul european de stabilitate. El a venit să își ia soția de la aeroport și a, pentru a doua oară în viață ne-am dat mâna nu au existat nici un fel de alte interese private sau profesionale uh, deci, ă, din acest <laughs> punct de vedere, nu cred că există nici cea mai mică problemă legată de incompatibilitate. Mă întrebați dacă doamna Spindelecăr va face parte până la urmă din, din cabinetul meu? Să știți că eu m-am pregătit foarte intens pe această audiere, n-am luat-o în serios. Și Uh, am de uh, continuat, de fapt, munca mea și la Curtea Austriacă de Conturi pentru a lăsa lucrurile în regulă, dacă ar fi să fiu acceptat uh, ca membru al Curții Europene de Conturi. Deocamdată însă nu am făcut niciun fel de demers pentru aranjarea personalului viitorului meu cabinet. Mi s-ar părea că nu trebuie aceasta să fie preocuparea mea. Există în clipa de față candidaturi din partea multora care doresc să colaboreze cu mine, dar nu am luat niciun fel de decizie de pe acum cine va face parte din personalul viitorului meu cabinet eu m-am bucurat că guvernul federal al Austriei, care este format dintr-o coaliție din două partide, am fost numit. Pe mine mă interesează acest mandat. Dumneavoastră știți că în Austria este necesar ca această numire să fie confirmată și de către principala comisie a Parlamentului uh, Camerei Superioare a Parlamentului din Austria. Și ca atare eu pot să spun că a existat o amplă susținere politică pentru candidatura mea. Sigur că uh, nu știu până la urmă uh, care va fi rezultatul. A mai fost o a patra întrebare. <laughs> Dar nu reușesc să descifrez propriile mele notițe, domnule Irnhauser. Da? Eu nu știu să existe și alți contracandidați, nu am informații legate de acești posibili contracandidați. Mulțumesc. Noi eh, ar trebui să eh, votăm la ora 15.50, dar Paul Rubi și Yorgos Șațimarcakis și Ian Mulde, cred că doresc să mai intervină. Îi dau cuvântul lui Paul Rubi. Dar vă rog, întrebări scurte pentru răspunsuri curse. Doresc să-l felicit pe domnul Hendrix pentru prezentarea sa, că este din punct de vedere profesional foarte bine făcută și eu cred că ar fi un câștig pentru Europa și pentru Parlamentul European. Mulțumesc, Iorgos Șațimarcakis. Marcachis. Da, eu uh, susțin spusele lui Paul și Dumneavoastră dovediți că uh, poți fi, puteți fi foarte convingător. Totuși am o întrebare. Scoaterea la concurs a acestui post în Austria, uh, de fapt, predecesorul dumneavoastră a fost numit după ce s-a decis ca atare în Parlamentul austriac. Dumneavoastră spuneți acum că um, numirea dumneavoastră a fost întârziată de către vicecancelarul Spindelecker. Domnul Mulder. Este posibil. Îmi cer scuze, dar cumva este posibil ca în Austria să se facă o declarație a unui stat membru la, la, la o declarație de gestiune la uh, nivel local sau federal. Domnule Eriț, vă rog să răspundeți la aceste întrebări scurte și foarte precise ale colegilor, într-o manieră la fel de concisă. Da. Da, în legătură cu prima luare de cuvânt nu am ce comenda. în legătură cu cea de-a doua întrebare nu pot decât să comentez, nu ă, am cunoștință legată de demersuri anterioare. Eu știu că în Wiener Zeitung, care este un fel de monitor oficial pentru noi, a fost publicat uh, acest post și eu am candidat mai mult, nu știu să vă spun. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, domnule Mulder, dacă acum uh, nu ar trebui să fie făcute asemenea declarații asiguratorii pe plan local sau pe plan federal, da, noi în Austria deocamdată nu facem asemenea declarații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Helviț, pentru această prezentare foarte intensă, care denotă o foarte bună pregătire. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, deci vă mulțumesc dumneavoastră foarte mult și noi uh, vom avea o ședință cu ușile închise. Ca atare îi rog pe cei care uh, nu sunt îndreptățiți să participe la ședința cu ușile închise, să părăsească sala. Ah, ja, ok. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este punctul 5 de pe ordinea de zi. Noi am uh, modificat în felul acesta ordinea de zi. Dar înainte de a trece la ordinea de zi, vreau să vă spun care este rezultatul uh, votului secret. Comisia noastră, cu largă majoritate, și-a exprimat încrederea față de domnul uh, Heric și uh, anunțăm și plenara de această decizie. Iar trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, Fondul European de Dezvoltare și raportorul nostru este Ian Mulder. Domnul Bixton din partea Curții de Conturi este prezent în sală, îl salut și îl întreb pe raportor dacă dorește să intervină sau să dăm cuvântul direct Curții de Conturi. Bun, atunci membrul Curții de Conturi, domnul Pinkston, are cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am comentarii speciale în acest sens. În general, raportul propus de domnul Mulder este mm, acceptabil și cred că colegul dumneavoastră, domnul Mulder, pune accentul pe aceleași puncte ale noastre în proiectul său de raport, de raport deci nu am comentarii specifice, de exemplu, în legătură cu rolul organizațiilor naționale. Domnul Mulder face câteva afirmații foarte uh, competente. Uh, aș menționa rata erorii care este mai ridicată decât rata găsită de curte în fondurile de dezvoltare, 6,6 versus 3%, deci mai este, mai există muncă de făcut și de către angajații noștri. Așadar, din partea noastră nu mai avem comentarii suplimentare. Acum îi dăm cuvântul lui Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură că Curtea de Conturi Europeană are această părere. În raportul meu se vede că Fondul European de Dezvoltare rămâne o uh, situație specială. Este în afara bugetului european, așadar nu influențează bilanțul și bugetul, însă Comisia Europeană este responsabilă pe, în fața Parlamentului pentru implementarea acestui fond. Deci avem un control expost. Însă, în general, am o părere pozitivă legată de implementarea uh, Comisiei Europene. Rata erorii este de 3,3% uh, sau 3,6%. Putem să uh, discutăm, însă oricum este mai mică decât implementarea generală a bugetului european. Și în bugetul european vedem o îmbunătățire a ratei erorii de la un an la altul. Bineînțeles că întotdeauna se pot face îmbunătățiri. Am făcut o serie de comentarii care corespund cu afirmațiile curții de conturi. Am dubii în legătură cu susținerea bugetară. Este o decizie politică. Este un lucru foarte dificil de controlat dacă ai puteri bugetare, este întotdeauna o preocupare să, implement, să controlezi implementarea acestui buget. Comentarii în legătură cu Congo și Haiti sunt uh, comentarii împărtășite de Curtea de Conturi în ceea ce privește cooperarea cu organizațiile internaționale și cu ONG-urile uh, respective. Am, voi repeta ce am spus și la alte rapoarte. Dacă colaborăm cu aceste organizații, am deseori impresia că Uniunea Europeană finanțează 90 până la 95% din proiect și ONU restul. În final, proiectul este prezentat ca un proiect ONU și acest lucru nu este satisfăcător pentru noi în ceea ce privește ONG-urile. Mă preocupă ce este o, un ONG real. În mod ideal, dacă colaborez cu un ONG, ar trebui să, fi, să existe o contribuție de la, din partea ONG-ului, o contribuție din partea Uniunii Europene, însă deseori ONG-urile nu își aduc contribuția și atunci când există o sumă, aceasta provine de la un guvern național. Așadar, am, aș dori ca Comisia să verifice mai bine și să indice în mod clar care este finanțarea sau autofinanțarea ONG-ului respectiv. Un lucru care trebuie să fie examinat este facilitatea de investiție, care este comparabilă cu ceea ce solicităm noi la Parlamentul European pentru Banca Europeană de Investiții și anume un fond european de investiții. Acestea sunt diverse forme de finanțare și ar fi mult mai bine să avem clarificări în viitor de unde provin sumele și cum se folosesc. Facilitatea de investiție mondială este un concept destul de nebulos, fără să existe controle foarte stricte de unde provin sumele și cum sunt cheltuiți banii. Acestea sunt ideile principale ale raportului meu. Mulțumim foarte mult, domnule Ian Mulder, și dăm acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Îi urăm bun venit eh, domnului director general Frutoso din Melo, care va face o declarație în numele Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să apar aici în prima dată în noua mea calitate de director general al Direcției Generale DEFCO, așa cunoscută și sub numele Europaid. Stimați membri, stimați deputați, astăzi uh, reacționăm în legătură cu descărcarea bugetului pe 2012 din partea domnului Mulder. Îi mulțumesc domnului Mulder pentru un raport corect și echilibrat. Raportorul recunoaște realizările făcute în diverse domenii de gestionare ale Fed, uh, uh, inclusiv scăderea ratei de eroare de la 5,12% anul trecut la 3,6% anul acesta. Deseori lucrăm în circunstanțe dificile și raportul arată unde se așteaptă eforturi mai mari ni se solicită studii. Eh, deja am început acest lucru și ținem cont de rezultatele studiilor în munca noastră. Știu că domnul Mulder, ca și, ca și colegii din comisia sa, încă nu sunt mulțumiți cu rata erorii de 3% estimată de curte, curtea de conturi, însă eu consider că suntem pe calea cea bună și confirm hotărârea de a continua pe acest drum. Studiul în legătură cu rata de eroare er, reziduală a DEFCO împreună cu Curtea de Conturi ne-a, conturi ne-a acordat informații valoroase pentru a identifica cele patru surse majore de erori. Rectificăm acest lucru în planul de acțiune și pentru planul pentru implementarea 2007-2015, 2013 2020 și sperăm că se vor remedia uh, lucrurile pentru a ajunge să avem o rată eroarei sub, erorii sub pragul înregistrat până acum. În 2011 am întreprins o reformă majoră a susținerii bugetare. Politica comunitară deja a fost implementată de un an și vedem rezultate încurajatoare. Mă bucur să văd că raportul ia notă de cadrul pentru gestiunea de risc și pe, de accentul pus pe uh, criteriile de eligibilitate. Am introdus printr-un comitet de direcționare criterii clare care uh, sunt stabilite pentru fiecare stat care prim, primește susținere bugetară. voi putea să vă transmit acest raport uh, în curând. Raportul ne cer condiționalități mai stricte într-o serie de circumstanțe. Însă, după părerea noastră, ar fi contraproductiv să uh, utilizăm condiționalități în anumite state uh, fără să ținem cont de um, situația politică. În, eh, în contexte fragile, o asemenea abordare ar putea periclita acțiunile noastre. Ar trebui să ne bazăm pe uh, alte modalități în afară de condiționalitate și de aceea uh, susținem așa numită abordare comprehensivă pentru statele fragile. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, domnule director general, pentru declarația dumneavoastră, iar acum dau cuvântul uh, membrilor dacă doresc să facă observații. Doamna Gresle. Mulțumesc, mulțumesc că sunteți alături de noi, domnule Fructuoso Di Melo. Vă doresc toate cele bune ca director general. Aș dori să încep cu cele spuse și de raportor în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor. Este un punct important. Noi am organizat o audiere acum 2-3 săptămâni aici, în acest sens, și 57% dintre aceste organizații sunt active în, ce, în cadrul Europei, și Euroactiv și primesc 2,5 milioane de euro. Vorbim de foarte mulți bani. Vedem că cealaltă jumătate a bugetului, celelalte 2,2 miliarde sunt date ca, suport, ca sprijin bugetar și mă întreb ce se întâmplă cu restul. După control, după controlul ONG-urilor, Vreau să întreb în ceea ce privește controlul rezultatelor politice. Dacă dăm bani prin intermediul ONG-urilor, atunci trebuie să ținem cont și de principiul ca aceste organizații să implementeze politica noastră și nu a lor. Dar când văd ce se întâmplă la fața locului, îmi cam pun întrebări. Apoi, am încercat să examinăm multe documente cu niște documente în ceea ce privește aceste organizații văzute ca organizații non-guvernamentale și în legătură cu acea instituție de control. Ce am observat? Că nu există documente în acest sens și de aceea ar fi foarte bine dacă ar exista și le-am primit. Și apoi ce mă mai neliniștește, întrebarea legată de ONG-urile care pot să facă profit. Trebuie să facă profit, bineînțeles, pentru că au oameni care trebuie plătiți. Însă șeful acestei agenții MG este cel care a și fondat-o, a și fondat-o și de 20-30 de ani este același, tot membrul fondator. Și de aceea mă întreb cum se ajunge șef al acestei organizații, ce fel de contract are, bunul care se tot prelungește sau își conduce propria firmă. Eu cam asta am înțeles din întregul document, că acest om își conduce propria firmă care este văzută în cadrul comisiei ca ONG. Face o muncă în anumite domenii, o muncă care e foarte importantă. Mi-e clar de ce există organizația, însă mă întreb, e oare o firmă ca toate celelalte? dar care timp de ani întregi, în calitate de ONG, a tot primit bani din partea comisiei și mi așa ceva nu mi se pare normal. De aceea ar fi bine să primim niște documente în acest sens. Pentru că informațiile pe care le avem sunt folositoare doar în parte și e nevoie și de contacte bilaterale în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gresele. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Berman? Um, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Um, on, on the role of NGOs and budget support, we could have long discussions. În ceea ce privește rolul ONG-urilor, putem să avem discuții pe larg. Also to look at the calls for tender. Putem să examinăm și cerere de oferte unde ONG-urile încearcă să îndeplinească standardele stabilite, stabilite de către comisie, care sunt foarte înalte. Există condiții clare și este foarte important să examinăm lucrurile, inclusiv aici la Parlament, însă nu ar fi primul meu impuls să, am, să nu am încredere în ONG-uri uh, aceste licitații sunt atât de clare și proiectele trebuie să fie atât, atât de concrete încât uh, Bineînțeles, există ONG-uri cu propria viziune, ONG-uri creștine și așa mai departe, însă există proiecte foarte clare care trebuie să fie îndeplinite. Aș pune o întrebare comisiei. Din diverse discuții cu Curtea de Conturi, mi se pare că ar putea să existe o necesitate de comunicare mai bună pentru ca Curtea de Conturi să aibă acces mai bun. Noi am cerut uh, indicatori mai clari pentru a facilita o analiză mai clară a rezultatelor și a eficienței politicilor formulate în legislație. Cred că există o necesitate la Curtea de Conturi și la Comisie să se schimbe într-un câtva domeniile care sunt mai puțin ușor de măsurat. Acolo ar putea să existe mai, o, o mai bună cooperare între Curtea de Conturi și Comisie pentru a elimina uh, tensiunile și neînțelegerile inutile. Am avut un schimb de opinii cu câteva luni în urmă și era foarte clar că la Curtea de Conturi existau solicitări în acest sens, dar s-a întâmplat ceva ulterior, asta aș dori să știu. Mulțumesc. Are there any other colleagues? Alți colegi doresc să mai pună întrebări? Dan Frau Gresle. Domnul Paul Rubic și apoi doamna Gresle. Mulțumesc. Întrebarea mea are legătură cu finanțarea ONG-urilor, dar în următoarea direcție. Dacă banii de la Comisia Europeană sunt trimiși la ONG-uri ONG și apoi prin ce sunt aceștia, cum sunt aceștia folosiți? Există documente în acest sens? Și doamna Gresle, vă rog, și după aceea puteți să răspundeți. Doamna Gresle, vreau să spun domnului Berman că lucrurile nu stau așa. ONG nu fiecare la fel și sunt văzute la fel de Comisia Europeană. Pentru că există unele mici și unele mari și cele mici se descurcă mai bine în situația actuală. Și apoi, dacă din Fed ar primi ONG-urile finanțare pentru proiecte, acolo primesc primele 10 proiecte, cele mai mari. Mulțumesc! Și acum așteptăm răspunsuri din partea Comisiei. Vă rog, domnule director general. Honorable member, thank you very much for your, for your questions. I will try... Vă mulțumesc pentru întrebări. Aș, voi încerca să răspund cât de repede posibil. În ceea ce privește ONG-urile, considerăm la Comisie că ONG-urile în domeniul dezvoltării joacă un rol foarte important și contribuie la politica de dezvoltare nu doar prin gestionarea sau participarea la gestionarea anumitor proiecte, dar și prin contribuțiile aduse din partea societății civile care sunt uh, foarte utile. De asemenea, avem o părere foarte bună despre munca noastră împreună cu ONG-urile. În ceea ce privește finanțarea, atunci când se semnează un contract cu un ONG, se stabilește de la bun început că un, proiect al, un procent din proiect se cofinanțează din partea Fed, Fed, sau de la bugetul european, în cazul actual de la Fondul European de Dezvoltare. După care, după ce după încheierea proiectului și redactarea bilanțului se verifică dacă cota de cofinanțare este, a fost atinsă de către ONG. Uneori, sursa de cofinanțare nu este întotdeauna cea anunțată la început. Asta se întâmplă de fapt destul de des datorită, natura, datorită naturii ONG-urilor și datorită surselor de finanțare s-a se poate întâmpla să anunțe o sursă de finanțare la semnarea contractului și la sfârșit când verificăm dacă finanțarea a fost acordată. Uneori sursa este diferită. Însă asta nu contează atât de mult, contează ca procentul să rămână același. Lucru care este uh, Uh, normal cu organizații ale societății civile care primesc fonduri din diverse proveniențe. După părerea noastră, acest lucru nu periclitează caracterul reglementar al cofinanțării. Ceea ce este important este ca rezultatul să fie atins și ca regulile să fie respectate. În În legătură cu IMG, am răspuns la întrebările comisiei dumneavoastră de mai multe ori. Uh, ne-ați pus 170 de întrebări la care am răspuns. Așadar, întotdeauna se pot găsi elemente suplimentare. AMG a fost uh, înființat cu participarea a mai multe state membre, Austria, Franța, Germania, Austria, Spania, Olanda, Regatul Unit și altele. Acest sistem lucrează cu mai multe state membre, Spania, Croația, lucrează și cu alte state terțe, cum ar fi Norvegia, Elveția și Statele Unite, au un număr mare de agenții de dezvoltare în alte state cu care conlucrează în ceea ce uh, ne privește, au rezultate au profituri care nu sunt alocate niciunde, ci sunt alocate la, pentru exercițiile ulterioare. O problemă este că uh, au deja o experiență atât de mare încât în anumite domenii unde uh, acționează au devenit uh, monopoliști, uh, au căpătat o poziție de monopol o posibilitate ar fi să anulăm aceste contracte și să mergem la o procedură normală de licitații. Însă în, în cazul unui program major cu autoritatea palestiniană am decis să anulăm contractul cu AMG și să am, lăsat, am decis să lansăm o licitație pentru a ajunge în situații normale. Însă există situații, în situații, de exemplu, post-conflict, unde am folosit aceste uh, facilități dacă dorită experienței dobândite. De asemenea, uh, mă întrebați în legătură cu rezultatele Atunci când se definesc programele, toată lumea uh, are anumite idei în legătură cu rezultatele care vor să fie obținute. Politicienii întotdeauna au obiective foarte ambițioase și atunci uh, când dezvolți proiectul la fața locului, nu reușești să atingi aceste obiective foarte ambițioase. Deci trebuie să fim mai realiști la fixarea rezultatelor pentru ca acestea să fie realiste. Tocmai am introdus o nouă abordare pentru măsurarea rezultatelor. O abordare care va fi introdusă în toate programele naționale indicative și cele regionale. Veți vedea acest uh, program în curând și se, vor folosi, se va folosi același set de indicatori astfel încât toată lumea să poată compara rezultatele din diverse state. Revizuim acest uh, proiect și am stabilit o serie de indicatori care pot să fie folosiți peste tot. Avem la dispoziție date statistice, teste de rezistentă, de rezistență, deci avem încredere că acești indicatori funcționează pentru a măsura mai bine și pentru a cunoaște mai bine care sunt rezultatele reale ale programelor. Asta, din, asta pentru gestiunea noastră internă, dar și pentru ceilalți parteneri, Curtea de Conturi, Parlamentul, pentru a putea să verifice uh, ce s-a um, obținut. Sperăm că cu această nouă abordare vom fi mai capabili să definim, să verificăm și să reverificăm rezultatele programelor pe care le gestionăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum i-aș da cuvântul domnului Pinkster de la Curtea de Conturi dacă dorește să răspundă. Vă mulțumesc. I think, um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o dezbatere foarte importantă și vreau să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, care sunt tendințele? În ultimii ani, Tendința este ca pe termen mediu să să fi uh, cheltuit mai mulți bani uh, prin organizațiile Națiunilor Unite, prin ONG-uri. Aceasta este tendința care complică verificările, controlele, auditările. Ca atare, dacă sume mai mari de bani sunt cheltuite într-o manieră indirectă, ceea ce devine important este să măsurăm rezultatele. Avem nevoie ca atare de indicatori. Rezultatele trebuie să fie comparabile între diversele state, astfel încât rezultatul să fie până la urmă comensurabil. În al treilea rând, aspectele legate de condiționalitate. Sunt, legat, sunt chestiuni foarte delicate, dar dacă Comisia sau statele membre decid să cheltuiască bani europeni pe baza unor condiții formulate, nu putem să ne așteptăm uh, de la Curtea de Conturi să renunțe la aceste condiționalități. Deci trebuie să existe un echilibru adecvat între uh, aceste aspecte de condiționare și o atitudine pragmatică pe de altă parte. Deci, în documentele comisiei, dacă au fost stabilite condiții, bineînțeles că noi trebuie să verificăm cum au fost respectate condițiile și dacă banii uh, cheltuiți au ținut seama de condițiile care figurează în documente, în tratate, etc. Deci noi vom continua să acționăm astfel. Și chiar dacă trebuie să fii realist, trebuie să fi pragmatic, mai ales analizând situația din state eh, cu anumită fragilitate economică, trebuie să vedem cum au fost respectate condițiile. Nu poți să operezi cu ambele metode simultan. În ce privește drepturile omului, democrațiile, condiția, sigur, Comisia sigur că uh, dorește să fie respectate în statele în care sunt uh, folosiți bani europeni și, pe de altă parte, Comisia nu poate să spună, dar să o facem într-un mod pragmatic. Aceasta nu este datoria curții de conturi să decidă între cele două formule. Noi trebuie să vedem care sunt condițiile formulate în documente și să vedem dacă, din punctul nostru de vedere, modul în care au fost folosiți banii sunt acceptabil sau este acceptabil sau nu. Deci, uneori în numele unei soluții pragmatice ă, în anumite state în curs de dezvoltare, în care structurile de stat sunt mai fragile, ă, ni se cere să abordăm lucrurile într-o altă manieră, să spunem, mai relaxată privind respectarea condițiilor. Să ne ceară atunci să procedăm astfel, pentru că Altfel, noi trebuie să fim riguroși și să verificăm modul în care sunt respectate condițiile oricum. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție și mulțumesc pentru acest document. Mulțumim, domnule Pinkston, și pentru observații finale. Dau cuvântul raportorului nostru, domnul Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte aproape am uitat, dar cred că ar fi trebuit să spun de la bun început că sunt un fost membru al uh, direcției uh, generale conduse de domnul de Melo. Noi am început acum 30 de ani colaborarea noastră. Eu am uh, plecat de acolo în 1994, domnul Frutoso de Melo a rămas acolo și iată că, așa cum ne așteptam cu toții, a devenit director general, deci a fost înțelept să nu plece din acea echipă. În ce privește IMG. În 2004, Curtea Europeană de Conturi a fost solicitată să facă un raport în legătură cu demersurile de armonizare internațională și după aceea am constatat că raportul privind organizațiile internaționale a fost foarte bun, dar eu ă, nu am înțeles niciodată care poate fi ă, definiția unui ă, ONG. Dacă până la urmă statul membru îl recunoaște ca fiind uh, ONG noi, la rândul nostru, trebuie să-l recunoaștem și să colaborăm cu el. Și când uh, fac diverse vizite și mă întâlnesc cu oameni care lucrează în cadrul uh, ONG-urilor, um, sigur că um, trebuie să mă bazez pe relații de încredere, chiar dacă nu toate ONG-urile uh, corespund așteptărilor noastre. Da. Mai ales când este vorba despre drepturile omului, întrebarea mea este cum sunteți finanțați? Și ei spun, am primit și bani de la Uniunea Europeană. Bun, și atunci uh, întreb, uh, nu există și alte tipuri de contribuții în afară de aceasta din partea Uniunii Europene? Uh, Răspunsul este nu. Deci, uh, ONG-ul este un grup de persoane care uh, sunt un fel de entuziaști uh, care beneficiază până la urmă și de uh, alte uh, tipuri de uh, finanțare. Important este însă ca banii să fie folosiți uh, într-o manieră adecvată. Sigur că Um, există uh, probleme cu anumite ONG-uri, dar dacă mi-amintesc de cifrele anului 2004, când a fost raportor pentru buget, contribuțiile pentru ONG-urile au fost de 1,3 miliarde de euro. A fost uh, vorba și de bani uh, pentru organizații care acționau în situații de criză. Deci, avem ONG-uri și care se numesc organizații neguvernamentale, dar care, de fapt, sunt finanțate 100% de către uh, guverne. Deci, um, noi știm că există asemenea probleme și sunt surprins să aud că, în comparație cu anul 2004, în 2014 bugetul este 2,2 um, miliarde. 2,4. Dar uh, asta înseamnă deja o creștere substanțială și cred că tocmai de aceea Curtea de Conturi trebuie poate să analizeze mai atent modul în care acești bani sunt cheltuiți. În legătură cu uh, ceea ce s-a spus aici, uh, nu am de făcut alte comentarii, iar funcționarea Facilității Europene de Investiții în Africa uh, este importantă de asemenea. Este vorba de o sumă importantă de 2 miliarde. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului și acum o nouă rundă de intervenții, domnul Berman. Mă frapează că bunul meu coleg Ian Mulder nu este mulțumit de ideea că un ONG poate fi finanțat 100% uh, de stat, dar uh, <laughs> în felul acesta, de fapt, devin mini-guverne și cred că majoritatea politicienilor ar fi, pe de altă parte, foarte mulțumiți dacă chiar ei ar avea o rată a erorilor care să fie sub 3%. Bun, <laughs> înțeleg că face aluzie și la uh, rata erorilor mele. Următoarea intervenție, Inge Grăsle. Eu cred că uh, acolo unde nu există reguli, nu putem să vorbim nici despre o rată a erorilor. Bun, uh, ce mă deranjează pe mine este că uh, domnește așa o atmosferă de satisfacție că am vorbit despre acest subiect ca și când că asta ar fi problema. Dar să ne gândim la uh, multitudinea de mini-proiecte și încercarea de a înmănunchea eforturile europene. Să ne gândim, clădirea lui Van Rompuy costă 300 de milioane de euro, o singură clădire. Iar dacă în undeva în lumea a treia cheltuim 700 de milioane de euro, să nu ne așteptăm să primim acolo foarte mult pentru banii noștri. Deci, până care poate fi concluzia până la urmă legată de uh, asistența pe care o oferim prin fondurile europene de dezvoltare. Uh, există în relația noastră cu ONG-urile proiecte mici. Ce facem? Încercăm să înmănunchem demersurile noastre acum pentru a avea rezultate mai concrete sau procedăm ca până acum? Președintele, da, este uh, o chestiune importantă și la o audiere cu comisarul Pibalx am menționat deja această problemă și întrebam dacă în relația noastră cu ONG-urile în zone uh, problematice, uh, banii nu vor ajunge în mâinile uh, Uh, unor organizații nedorite, de pildă în Pakistan, în Egipt există asemenea riscuri. Cum putem avea garanții pe viitor că banii contribuabililor europeni nu ajung uh, până la urmă și să financeze organizații teroriste? Deci despre asta este vorba. În zone uh, care sunt afectate de criză pot să apară asemenea riscuri. Sau atunci când uh, intervii în situații de criză, uh, de catastrofe naturale, trebuie să poți interveni și ajuta într-o manieră prea puțin ca birocratică și că fie că este vorba de un uragan, de un tsunami, de un cutremur, trebuie să poată ajutorul nostru să ajungă cât mai repede la persoanele afectate, la victime. Dar în legătură cu celelalte uh, fonduri, uh, de pildă fondurile pentru fâșia Gaza, Uh, sunt de uh, importanță politică esențială și poate că dumneavoastră, domnule director general, puteți să mai uh, aveți o opinie legată de această problematică menționată în cadrul dezbaterilor. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectele care au fost menționate, sigur că sunt chestiuni dificile, cu o dimensiune politică substanțială. Și acolo unde trebuie să fie luate decizii tot timpul, trebuie să vezi dacă îți asumi anumite riscuri, mai ales în ce privește managementul financiar, dar pentru a ajuta populația care se află în situații dificile, ceea ce noi facem în mod normal, sau dacă încerci să um, nu intervii tocmai pentru a um, fi sigur că banii aceia uh, nu uh, vor fi risipiți. Și deci comisia trebuie să intervină în situații dificile, asumându-și și riscul pe care îl implică aceste acțiuni în state care sunt implicate în conflicte între ele, dar și uh, acolo unde există catastrofe naturale și unde adesea este foarte dificil să vezi dacă sunt respectate toate regulile pe care legislația noastră le prevede. Ca atare, uneori, noi ne confruntăm adesea cu probleme și important este să iei o decizie știind că uneori îți asumi un risc important. Eu trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, este mult mai important ca Uniunea Europeană să fie prezentă cu uh, ajutorarea populației care se află într-o situație dificilă, uh, decât să uh, acționeze confortabil doar atunci când are garanția că toate regulile sunt respectate. Deci, uh, și, sigur că încercăm să păstrăm un echilibru între a fi prezenți în situațiile de criză, în situațiile dificile și în, între obligația de a controla banii contribuabililor pe care noi îi cheltuim astfel. Recurgem adesea la parteneri de la fața locului în care avem încredere, dar și uneori nu suntem în situația de a putea acționa noi personal la fața locului. Există țări, și mă gândesc la situația actuală de pildă, în care noi nici măcar nu putem intra și ca atare singura modalitate de a ajuta populația să uh, iasă dintr-o situație dificilă, să-i furnizăm, de pildă, medicamentele necesare, este să recurgem la organizații internaționale și la ONG-uri. Deci la un asemenea tip de partener. Și facem acest lucru cu acele organisme care ă, pot să ne facă dovada că banii au fost folosiți în scopul pentru care contribuabilul european ne-a oferit nouă acești bani. Dar, sigur că există și situații riscante ă, față de modul în care o afacere se poate derula într-un mediu uh, demn de încredere și confortabil. Dar și acesta este una din datoriile noastre și ați menționat situația Palestinei de pildă. Acolo avem mecanismele necesare pentru a verifica uh, cum sunt folosiți banii. Sigur, uneori este dificil ce s-a întâmplat în Gaza, de pildă. A schimbat până la urmă condițiile în care uh, asistența financiară este acordată. Noi trebuie să ne adaptăm la asemenea situații, dar este un risc care însoțește acțiunea și eu sper că în comisia dumneavoastră se va înțelege că acțiunile pe care Uniunea Europeană le finanțează uneori, în anumite circunstanțe, sunt mai greu de uh, controlat, de verificat. Deci, sigur că acolo unde acționăm uh, conform regulilor noastre, rata erorilor este sub 3%. Ja, die Inge Gressle nochmal. Inge Gressle, Co-Intervention. intervenție. Also so ist es ja nicht. Țin să mai amintești ceva. Lucrurile nu stau așa că pe de o parte există cei care greșesc și cei buni care încerc să scoată părțile bune din situație. În ceea ce privește politica de, politica de dezvoltare și ajutorul extern, Trebuie să spunem că de decenii situația, situația financiară nu s-a îmbunătățit. Din munca mea de 10 ani nu pot să vă arăt nicăieri că situația s-ar fi îmbunătățit undeva. În ceea ce privește conformitatea, această întrebare, cum sunt făcute regulile și felul în care sunt împărțiți banii, la aceste două chestiuni nu putem noi să măsurăm, să evaluăm dacă banii sunt dați așa cum trebuie sau nu și nici dumneavoastră, de aceea am discutat astăzi cu, dom- astăzi cu domnul Pinkston. Dar eu am impresia că ne-am aflat pe drumul cel bun, dar nu e așa și de aceea trebuie să facem schimbări felul în care a fost acordat ajutorul bugetar pe vi- în trecut și cum va fi acesta acordat pe viitor, acest fel de a acționa ne duce la faptul că nu știm niciodată ce am realizat de fapt. Și de aceea aș dori să știu dacă ați putea să ne explicați de ce nu a funcționat nimic. Pentru că am discutat și cu predecesorul dumneavoastră timp de mulți ani unde sunt problemele. Nu putem rezolva aceste probleme doar întâlnindu-ne așa din când în când. Președintele. Da, mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Cred că nu. Atunci cu aceasta putem să închidem discuția. Nu trebuie să avem conștiința încărcată dacă am pus întrebări în legătură cu pentru ce sunt dați banii europeni. Pentru că aceștia trebuie să fie gestionați și noi ne dorim ca contribuabili, banii contribuabililor să ajungă acolo unde trebuie, așa că atunci când aducem o critică, o aducem atunci când vorbim de o risipire. Cel care risipește banii e cel care e problema. Cred că e important să ținem cont și de acest aspect în discuția noastră, chiar dacă nu e una bazată pe morală. Dar un obiectiv al comisiei noastre e ca banii să ajungă în locul potrivit și să fie împărțiți așa cum trebuie. Și cu acesta am închis acest punct de pe ordinea de zi. Termenul de depunere a amendamentelor este data de 26 februarie. Bine, și cu asta putem închide acest punct de pe ordinea de zi. Îi mulțumim domnului director general și reprezentantului Curții de Conturi. Ok, dann kommen wir... Bine, atunci trecem la celelalte instituții. Avem doi raportori, domnul Thomas Dodge și domnul Boguslav Sonic. Nu l-am văzut pe domnul Sonic acum. Inge Gresle este cea care îi ține locul și îi dau cuvântul, a, cui dau cuvântul curții de conturi. Doriți să luați cuvântul înaintea curții de conturi? Bine, vă rog, atunci îi dăm cuvântul domnului Tamas Deutsch. Köszönöm a szót, kedves Mulțumesc, domnule președinte! Stimați colegi! sunt responsabil pentru Serviciul European de Acțiune Externă, Curtea de Conturi și Curtea de Justiție. În cazul acestor trei instituții și în ceea ce privește um, verificarea situației financiare, nu s-au găsit uh, mari erori. Doar în ceea ce privește costurile de administrație, acolo Curtea de Conturi a făcut anumite observații specifice. Înainte de a intra în detalii în legătură cu cele trei rapoarte, vreau să spun următoarele. Comisia noastră a trimit 47 de întrebări și tot un număr asemănător pentru toate aceste instituții. În total, peste 300 de întrebări pe care le-am transmis spre instituții. Instituțiile la începutul anului ne-au trimis răspunsurile și astfel ne-au ajutat să ne organizăm eficient munca și de aceea țin să le mulțumesc celor, celor trei instituții pentru răspunsurile date, mai ales pentru că termenele stabilite au fost unele foarte strânse. Descărcările bugetare anuale le-am primit acum două săptămâni. Aceste rapoarte conțin informațiile cele mai importante în ceea ce privește felul în care funcționează aceste instituții, nevoile pe care le au. Pe scurt, aș dori să trec la fiecare instituție în parte și doresc să încep cu Curtea Europeană de, Justu- de Justiție. În ceea ce privește Curtea Europeană de, Justi- de Justiție, în anul 2012, aceasta a avut peste 300 de milioane de euro în credite de angajament. În ceea ce privește rata de implementare, aceasta este de peste 98,5%. Ce mai constat că e pozitiv? Faptul că Curtea Europeană de Justiție a, a făcut o reformă internă în anul 2012. Scopul acestei reforme și rezultatele reformei sunt următoarele. Luarea deciziilor în Curtea de Justiție este acum mai rapidă. Chestiunea principală în ceea ce privește Curtea de Justiție e următoarea. Numărul de cauze pendinte este relativ mare. Acest lucru înseamnă că aceasta e prima problemă pe care Curtea de Justiție trebuie să o rezolve. Cauzele pendinte sunt uh, mai, tot mai multe de la an la an, însă acest proces este acum ceva mai lent. În anul 2013, în comparație cu anul 2012, ne așteptăm ca numărul acestor cauze pendinte să fie în scădere. În ceea ce privește Tribunalul Funcției Publice, aici nu am putut face constatări în ceea ce privește cauzele pendinte. Am observat că acesta crește, de fapt, și în anul 2012 în comparație cu numărul de cauze pendinte din 2011. Apoi ne-am dorit să fie numiți noi judecători, astfel încât munca legislativă să fie facilitată. Apoi, ce mai important să menționăm, aproape jumătate din cei 2000 de colaboratori ai Curții de Justiție au de-a face cu traducerea și interpretarea, adică sunt traducători sau interpreți. Multilingvismul trebuie să fie pus și în practică în ceea ce privește procedurile și cauzele tratate la Curtea Europeană de Justiție, de aceea există acest număr mare de traducători și interpreți care lucrează în cadrul Curții Europene de Justiție. Dar, bineînțeles, cu acestea revine și, revin și niște costuri mari și costuri administrative mari care trebuie să fie scăzute în continuare. E o îndatorire importantă. Apoi, sunt responsabili și pentru Curtea de Conturi. Curtea de Conturi se ocupă cu verificarea contabilității instituțiilor europene. Curtea de, de conturi este la rândul ei verificată de o instituție externă. După verificare, ce pot să spun? Această verificare pentru anul 2012 în ceea ce privește Curtea de Conturi ne dă o imagine pozitivă. Pentru că vedem că vorbim de o sumă de peste 100 de milioane de euro și aici uh, rata implementării este de peste 96%. În ceea ce privește rapoartele speciale, timpul necesar pentru aceste rapoarte a fost uh, restrâns la 20 de luni, însă obiectivul de 18 luni nu a fost încă, încă atins. Curtea Europeană de Conturi, în ceea ce privește eficacitatea ei, de fapt, pot să-ți spun următoarele. Costurile de traducere pe pagină sunt foarte diferite. Acest lucru a reieșit din discuțiile avute până acum. În primul rând vorbim de chestiuni metod- care țin de metodologie, unele costuri câteodată sunt văzute ca costuri de traducere, altădată nu. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte de metodologie care stabilesc prețul traducerii pe pagină. În cazul Curții Europene de Justiție, de exemplu, la închidere anuală, bilanțul anual, acest cot, cost pe pagină e de 98 de euro pe pagină, în cazul curții de conturi, costurile sunt de 246 de euro pe pagină. Această diferență provine și din metoda de calculare. De aceea, în raportul meu am făcut propunerea ca începând cu anul viitor, toate instituțiile europene să aibă o metodologie unitară în ceea ce privește calcularea costurilor de traducere pe pagină. Pentru că numai așa putem să facem o comparație între costuri și să vedem dacă există neregularități în calcularea acestora în anumite cazuri sau nu. Apoi, trebuie să existe o mai bună echilibrare între prioritățile politice ale, parla- politice ale Parlamentului European și prioritățile programului anual de lucru al Curții de Conturi. În anul 2012, Curtea de Conturi a trimis 16 cazuri mai departe la Olaf, cazuri în care se semnala fraudă, s-au făcut 12 anchete pe baza acestora, însă nu există informații în ceea ce privește în câte din aceste cazuri care ajung de la instituțiile europene la OLAF au avut loc anchete și în ce cazuri există un rezultat și în ce constă acest rezultat. Chiar dacă trebuie să fie respectate anumite principii de confidențialitate a datelor, totuși ar fi important să știm în care dintre cazuri Olaf a inițiat anchete și care sunt rezultatele anchetelor lor. Și acum despre serviciul de acțiune externă. Acest serviciu este, de fapt, o instituție relativ mare, are 7000 de lucrători. Cum s-a calculat această cifră, nu vreau să intru în detalii acum, am discutat de mai multe ori. Vorbim aici de un buget de peste 700 de milioane de euro. Rata de implementare e de peste 99%. Curtea de conturi doar în cazul acestei instituții a făcut observații în ceea ce privește eficacitatea Vorbim aici de diferite cheltuieli pe aspectele sociale care au fost plătite în multe cazuri dublu. S-a mai pus această întrebare și anul trecut, de aceea ne dorim să existe un sistem prin intermediul căruia uh, acest diferite alocații sociale, cum ar fi banii pentru copii, sprijinirea familiei și așa mai departe, să nu fie plătite de două ori, o dată din bugetul Uniunii Europene și o dată din bugetul național. Însă, până acum, nu s-au făcut destule în cadrul SAE în ceea ce privește acest sistem. În ceea ce privește întrebările în scris, și discuția care a avut loc legată de întrebările și răspunsurile înscrise. Această discuție a avut deja loc. În linii mari, din discuțiile avute până acum, cheltuielile de funcționare și cu personalul ale acestei instituții sunt mult, mult prea mari. Greșeli, Curtea de Conturi nu a găsit aici, însă în anul 2012 putem constata că eficiența are mult de suferit. Nu vreau să intru în toate detaliile legate de acest element. Aș dori să vă reamintesc de faptul că există peste 500 de angajați din care fac parte din uh, grupa A de 12 sau chiar mai înaltă cheltuielile lunare cu acești peste 500 de oameni depășesc pe lună peste 5 milioane de euro. În afară de acești bani, acești angajați mai primesc și sume din alte surse. Mai putem constata și faptul că 3160 de agenți locali lucrează în cadrul SAE, iar sumele lunare pentru aceștia trec de 3000 de euro. Nu vreau să fiu ironic acum, însă în lumea în care trăim astăzi, unde din Uganda până în Bolivia, anumiți angajați câștigă în medie 374 de euro pe lună. Mie mi se pare că discutăm aici de o sumă mult prea mare. Directorul general, care e răspunzător pentru acest fapt, ne-a spus că există și sume și mai mari în anumite locuri din lume. Însă trebuie să găsim cumva o cale de mijloc, o categorie de mijloc, să spunem așa. Sunt undeva la mijloc acești oameni eu sunt de părere că ne putem organiza mai bine în ceea ce privește eficiența costurilor. O altă chestiune importantă care ține și de Curtea Europeană de Conturi, dar și în cazul SAE, dar mai ales pentru această instituție, e următoarea ceea ce privește răspândirea geografică. Cele 13 state membre care au intrat în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani aceste state nu sunt bine reprezentate. În cadrul SAE există 131 de posturi de, de șef de delegație, dar doar în 20 dintre cazuri acestea sunt ocupate de diplomați care vin din cele 10 noi state membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește politica imobiliară a Serviciului de Acțiune Externă, există aici uh, mai multe întrebări. Nu am primit un răspuns la mulțumitor la toate întrebările pe care le-am adresat în scris în acest sens, așa că suntem în proces de consultare în continuare pentru a primi un răspuns la întrebările la care nu am primit unul. Stimate domnule președinte, stimați colegi, Lăsând la o parte problemele și lipsurile, eu aș propune să acordăm descărcarea de gestiune în toate cele trei cazuri, pentru că problemele și lipsurile au de-a face în primul rând cu eficiența. Și nu în ceea ce privește funcționarea acestor instituții. Cum a constatat și Curtea de Conturi, instituțiile numite au acționat conform legislației și nu s-au constatat erori foarte grave la niciuna dintre ele. Vreau să le mulțumesc tuturor acestor instituții Mulțumesc și secretariatului Comisiei de Control Bugetar și le mulțumesc și colegilor care m-au ajutat și m-au sprijinit într-un mod constructiv. Termenul pentru depunerea amendamentelor e data de 25 februarie Probabil, apoi, la data de 18 martie, vom vota aici, în cadrul Comisiei de Control Bugetar, iar apoi, în aprilie, în sesiunea plenară. Și aștept observațiile dumneavoastră și întrebările. Mulțumesc, domnule raportor. Am înțeles că uh, domnul Savami va prelua partea colegului Sonic. Vă rog. Mulțumesc. Fortunately, Mr. Sonic is not able to be here today, but... Înțeleg că domnul Sonic, domnul Sonic nu poate să fie aici astăzi, însă voi parcurge uh, raportul său. Domnul Sonic mulțumește instituțiilor pentru cooperare și pentru uh, acordarea informațiilor necesare și pentru întâlnirile avute cu eurodeputații. Nu au existat probleme majore în acest an cheltuielile instituțiile au fost libere de erori materiale și s-au îmbunătățit ratele de eroare comparativ cu anii precedenți. Domnul Sonic, atunci când vorbește, vorbește despre cooperarea bună cu Comitetul Regiunilor și Comitetul nu, Comisia noastră, ceea ce duce la eficiența costurilor. În ceea ce privește economic, Comitetul Economic și Social, aceștia sunt uh, doritori să coopereze după proiectul de raport au trimis mai multe informații prin care clarifică și actualizează informațiile, în special în ceea ce privește alocațiile de călătorie, mm, informații care nu erau disponibile anterior datorită unei decizii pendinte a Consiliului. În ceea ce privește Consiliul, din păcate, nu se poate spune același lucru. Cooperarea cu Consiliul nu este la fel de bună uh, cum ne-am dori. Consiliul refuză să uh, răspundă la întrebările uh, Parlamentului și nu vine atunci când este invitat. Asta dovedește că Consiliul nu respectă funcția de control bugetar al Parlamentului, a Parlamentului. Așadar, raportorul a trimis întrebările care erau destinate Consiliului Comisiei. Și Comisia a răspuns cu o scrisoare în data de 23 ianuarie. Raportorul menționează această procedură și uh, sublinează răspunsul primit de la Comisie. Comisia nu dorește să răspundă în numele Consiliului pentru a nu uh, contraveni um, uh, subiectelor interne ale instituționale, însă sublinează că toate instituțiile sunt obligate să colaboreze cu Parlamentul. În ceea ce privește reprezentanța greac, Elena, uh, Consiliul propune un grup de lucru uh, cu care am putea să negociem cooperarea. Cu toate acestea, în cazurile în care informația cerută nu este uh, furnizată, nu putem să uh, facem o, să, să luăm o decizie informată în legătură cu acordarea descărcării, deci raportorul propune amânarea acordării descărcării pentru Consiliu. În același timp, Trebuie să stabilim cum vrem să înaintăm în acest sens și de aceea raportorul sugerează un raport din proprie inițiativă și o audiere sau un atelier care să pună accentul pe analiza juridică a problemei, inclusiv posibilitatea de a ajunge la tribunal sau să se clarifice tratatul. Domnul Sonic așteaptă comentariile dumneavoastră și vă anunță că termenul pentru amendamente este 25 februarie. Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului coleg savamii. Membrii comisiei eh, au întrebări pe care doresc să le adreseze raportorilor? Domnule Gaier, vă rog. Mă iertați că nu am mai putut să ajung la microfon. Mulțumesc. V-aș dori să mă concentrez pe descărcarea de gestiune a Consiliului, pentru că este o problemă devenită de-a dreptul mitică. Sunt de acord cu modul în care operează raportorul și cu propunerea sa să amânăm descărcarea de gestiune, dar metoda pe care o propun eu ar trebui să fie ușor diferite. Cred că dispunem de posibilitățile legale, inclusiv în ce privește dreptul de inițiativă al acestei comisii. Ehm, avem formule pe care le-am verificat în ultimii ani și cred că ar trebui să vedem dacă nu putem să recurgem la două metode, în afară de amânarea descărcării de gestiune. O metodă ar fi uh, acea, uh, acel acord de uh, înțelegere care domnește în uh, Uh, Parlamentul European să anulăm acel memorandum de înțelegere și acum cinci ani când am început eu uh, activitatea în Parlament, exista un asemenea memorandum de înțelegere uh, care nu aduce atingere modificării buget pactului între noi. Putem noi oare să acționăm ca Parlament European? Cred că în cadrul grupurilor politice ar trebui să luăm o decizie aici de uh, a anula acest memorandum de înțelegere și să spunem că noi uh, putem constrânge până la urmă Consiliul să uh, își modifice bugetul. E sigur că este un fel de sabie cu două tăișuri. Altă opțiune uh, ar fi poate mai puțin uh, cu un impact politic mai mic, dar uh, există posibilitatea care a fost menționată și în numele raportorului să ne adresăm curții de justiție. Pentru că, de fapt, experții pe care i-am invitat noi au fost de acord din acest punct de vedere. Dacă ni se refuză uh, prezentarea documentelor pe care Parlamentul le-a solicitat, putem să ne adresăm Curții de Justiție. Și uh, eu aș fi dispus să ne înscriem uh, pe această cale și să încerc să găsesc susținători în grupul meu politic, dar cred că atunci toți ar trebui să facem asta, pentru că este vorba până la urmă de un demers al instituției noastre și reprezentanții grupurilor politice ar trebui să sondeze starea de spirit în cadrul grupului politic. Dacă va exista o susținere majoritară pentru această formulă, putem să rugăm serviciul nostru juridic să ne propună o procedură uh, ca să putem ajunge la o plângere din partea Parlamentului European la Curtea Europeană de Justiție și cred că nu ar trebui eh, comisia noastră să-și continue demersurile, ci noi să preluăm această sarcină, să căutăm adepți în grupurile noastre politice pentru un asemenea demers. Mulțumesc, doamna Gresle. Acel eh, memorandum de înțelegere uh, dacă a existat, a fost un fel de declarație unilaterală a Consiliului care se referea doar la buget, nici de cum la procedura de descărcare. Cred că de aceea trebuie să separăm lucrurile. Și ceea ce propune Sonic este să ne gândim dacă se va ajunge la o modificare a tratatului, pentru că odată și odată tratatul va trebui să fie modificat, ar trebui ca și acest aspect să fie reglementat. Va fi nevoie de o formulare foarte clară în legătură cu competenția noastră și AFCO ar trebui să se implice. Parlamentul va trebui să facă un raport de inițiativă împreună cu AFCO pentru ca uh, noi să putem să ne implicăm în baza unei formulări foarte clare în baza tratatului. Pentru că altfel toată această chestiune nu este decât un spin în uh, corpul Parlamentului. Deci, eu cred că trebuie să clarificăm lucrurile și să ne pregătim în vederea acelei zile X în care să putem acționa. Eu am avut o convorbire telefonică cu ambasadorul Greciei, care sigur că se străduiește să încerce să găsească o rezolvare, dar atâta timp cât Consiliul nu ne dă niciun sim, în ultimii 10 ani am vorbit foarte mult despre această problemă și niciodată nu am reușit să progresăm, pentru că problema ar fi dacă guvernele pot să controleze un parlament? Eu cred că nu. Dar guvernele sunt uh, aici cu totul, de, cu totul altă părere. Deci la ele acasă, sigur că guvernele nu controlează parlamentele. Dar aici își doresc să o facă. Și eu cred că noi putem să controlăm mai bine decât uh, ar putea să o facă guvernele. Uh, dar cât timp nu putem uh, progresa în această chestiune, cred că ar trebui să avem o nouă inițiativă. Pentru că, îmi pare rău, de câte ori se schimbă președinția Consiliului, ne lovim de aceeași problemă. Și cum arată lucrurile văzute din afară? Deci, cetă cetățenii uh, trebuie să înțeleagă că uh, ei aleg un Parlament European, dar după aceea guvernele vor să controleze acest Parlament. Mulțumesc, doamna Cresle. Ian Mulder. Uh, Situația cu Consiliul este aceeași ca și în anii precedenți. Se repetă aceleași argumente. Eu cred că înainte de a ajunge la tribunal, este, avem o altă opțiune să punem capăt acestui aranjament, acestui gentleman's agreement. Tratatul, tratatul spune că uh, Parlamentul este responsabil pentru buget. Deci, care este interesul pentru noi să menținem acest gentleman's agreement? verific în posibilitatea introducerii unui amendament pentru a pune capăt acestui aranjament. Äh, Mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi. Poate că cineva intenționat a ales această sală pentru ședința noastră, pentru că am impresia că în ce privește descărcarea de gestiune a Consiliului ne învârtim în cerc. Deci, ce putem face? Uh, reprezentantul raportorului propune elaborarea unui raport de inițiativă. Sigur că ar putea să fie o soluție pragmatică pentru a ajunge la o decizie a Parlamentului European dar mulți colegi uh, deja au spus ce ne dorim noi de fapt ca membri ai Parlamentului. Și în acest context trebuie și să ne întrebăm dacă vom devia de la poziția de până acum uh, sau nu, dacă putem până la urmă să ne impunem prin intermediul Curții Europene de Justiție sau nu. Deci, printr-un raport de inițiativă am putea progresa mai mult, dar trebuie să, și să ne întrebăm dacă nu ar trebui să invităm pe cei 28 de miniștri ai finanțelor din statele membre în comisia noastră. Deci, până acum am avut impresia că interesul uh, din alte părți ale Parlamentului European nu este la fel de uh, acut ca în cazul nostru. Pentru noi este o chestiune de principiu, o chestiune care ține de controlul democratic și cred că ar trebui să medităm uh, dacă ne dorim printr-un raport de inițiativă să uh, formulăm mai multe cerințe decât acest apel ca mm, la nivelul Consiliului să se dea curs solicitărilor noastre. Jens Skyer, Da, sunt recunoscător că ai încercat să mai punctezi odată lucrurile. Sigur că putem să vedem cum uh, ne susțin ceilalți uh, membri ai Parlamentului. În ce privește un raport de inițiativă, cred că trebuie să fim precauți, pentru că și după intervenția ta, Mihael, trebuie să ne gândim la uh, daunele colaterale din punct de vedere politic. Trebuie să ne gândim ce vrem de fapt și ce vor diversele grupuri politice, care sunt opțiunile politice eh, pentru care am putea să găsim o susținere a majorității. Pentru că poate că la nivelul Parlamentului oamenii nu sunt suficient de hotărâți. Deci eu personal nu sunt pentru un raport de inițiativă, ci mai degrabă pentru găsirea altor modalități. Sau cel mult pentru un raport de inițiativă care să analizeze diversele opțiuni. Pentru că uh, noi trebuie să vedem ce ne poate ajuta să progresăm în discuția politică. Să nu se piardă până la urmă obiectivele noastre în bătălia dintre grupurile politice. Eu cred că trebuie să pregătim lucrurile foarte bine înainte de a ajunge în plen, ca să nu avem surprize acolo. Deci trebuie să ne gândim la eventuale alte căi care să nu fie până la urmă presărate cu posibile pierderi din punct de vedere politic pentru noi. Sigur, să ne gândim foarte serios la următorii pași care trebuie să fie uh, treptele um, în acest demers. Păi, iar în ce privește invitarea miniștrilor de finanțe, dacă invităm 20 și primim 20 de refuzuri, ce obținem? Pasul următor trebuie să fie unul care să aibă efectul scontat ca să putem progresa și să dovedim că am trecut la o acțiune cu impact. Mulțumesc! Deci, dacă grupurile politice ar considera că este atât de importantă această problemă încât principalii candidați în bătălia politică să facă această chestiune o temă în campanie? atunci cred că se va întrezări o soluție, dar noi aici suntem într-o mică, chiar dacă importantă, Comisia Parlamentului European, dar noi vorbim mai doar între noi despre această problemă care nu ajunge pe agenda uh, dezbaterilor politice. Deci, până la urmă, este o chestiune de principiu, dacă ne dorim să existe un control sau nu. Și uh, într-adevăr, trebuie să uh, beneficiem de sprijin din statele membre. Atâta vreme cât în parlamentele naționale există încă uh, neîncredere față de uh, controlul Parlamentului European de către Consiliu, uh, nu cred că vom putea să progresăm. S-ar putea întâmpla ca parlamentele naționale să încerce să împiedice un control din partea guvernului, dar în același timp să formuleze cerințe pe care noi, în calitate de deputați, de asemenea, trebuie să le susținem. Deci, să vedem dacă vom avea curajul să punem această chestiune pe o treaptă mai înaltă a preocupărilor Parlamentului European și dacă vom avea și verva necesară să convingem și pe cei din afara Comisiei noastre și din afara Parlamentului European să trateze din punct de vedere politic această chestiune și președinții de grupuri ar trebui de asemenea în capitalele statelor membre să încerce cu partidele lor să declanșeze această dezbatere. Altfel, sunt sceptic că vom putea să progresăm. Deci, în ce privește un raport de inițiativă, uh, De asemenea, nu știu dacă printr-o evaluare realistă vom uh, ajunge la concluzia că vom reuși să promovăm principiul nostru, beneficiind de susținerea majorității din Parlamentul European, astfel încât viitorul președinte al Parlamentului, că va fi femeie sau bărbat, să poată să aibă o poziție mai puternică în relația cu Consiliul inform you that I will make sure that the Mă voi asigura că raportorul domnul Sonic va primi notele de la, în urma acestei, acestui schimb de opinii foarte interesant. Mulțumesc. Nu am alte înscrieri la cuvânt. Din partea comisiei nu este nimeni prezent care să dorească să intervină. Deci în felul acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și încheiem și uh, agenda noastră pentru astăzi. Urmează o întâlnire a coordonatorilor, ca atare ședința publică pentru astăzi se încheie, o vom relua mâine și acum ne întâlnim în camera.